zi și anume întrebările cu solicitare de răspuns oral. Este vorba de tema creșterea economică a UE. Vreau să dau cuvântul mai întâi autorilor. Domnul Malcolm Harbour are cuvântul două minute. Well, Mr. President, it gives me... Domnule președinte, este o mare plăcere pentru mine de a putea prezenta această întrebare și sunt foarte bucuros că grupul nostru a fost primul care a înaintat această întrebare, pentru că eu cred că arată cât de importantă ni se pare nouă ideea de a avea o politică de creștere în Europa acum pentru că acesta este un instrument pentru crearea locurilor de muncă în economia de astăzi și locurile de muncă create fără prea multe pierderi în investiții și prea multe sarcini pentru datoriile publice deja prea încărcate. Aș vrea să subliniez uh, câteva puncte. În primul rând, vreau să vorbesc despre oportunitățile pe piața unică europeană. Domnul Kreutzmann, care a adresat aceeași temă, arată că foarte multă lume gândește același lucru. Aceasta este cea mai mare oportunitate nefolosită și anume oportunitatea de a crea locuri de muncă și de a spori uh, pertinența IMM-urilor. Istoria ne arată că întreprinderile mici sunt cele care au creat mult mai multe locuri de muncă decât orice alt sector în ultimii 10 ani. Și în domeniul serviciilor, în care am creat noi oportunități pentru afaceri, pentru că să existe informațiile necesare pentru startup-uri în mai multe țări, trebuie să ajutăm la aceste progrese. Dar majoritatea guvernelor nu se face nimic pentru ele, nu se folosesc instrumentele existente. Și în al doilea rând, pe piața digitală unică, eu primesc în fiecare săptămână un raport uh, care mi arată cât de importantă este investiția în infrastructura în domeniul digital în ceea ce privește crearea locurilor de muncă. Vreau să-i mulțumesc lui Vivian Redding pentru locul pe care l-a ocupat, pentru rolul pe care l-a avut în uh, cadrul uh, când era comisar pentru comunicații și cred că trebuie să îmbunătățim această investiție, să creăm o rețea mai mare de uh, firme în domeniu, pentru că acesta este cea mai importantă economie a noastră. Ultimul raport ne arată că Uniunea Europeană este cea mai mare uh, regiune din lume pentru e-commerce într-adevăr o oportunitate foarte mare. Avem oportunități, avem instrumente. Deci de ce nu convingem guvernele cu susținerea Comisiei să susțină aceste instrumente, să le folosească și să creeze locuri de muncă noi și oportunități noi? Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, domnule Harbour. Harbour, îmi cer scuze. Și acum uh, următorul vorbitor este colegul nostru Thomas Handel. Herr Präsident, recht herzlichen Dank. Mulțumesc, uh, domnule președinte, dragi colegi, de ani de zile trăim o politică de austeritate gravă pe spinarea oamenilor care nu face decât să creeze probleme nu numai în statele membre respective, ci și în toate statele membre și un pericol de recesiune foarte mare. Suntem pe cale să alunecăm într-o recesiune, aceasta se vede și din cauza faptului că s-a neglijat faptul că um, locurile de muncă sigure înseamnă o creștere economică și înseamnă și un venit uh, la impozite. Acesta este factorul cel mai important în statele membre, iar acum se creează suspiciunea că creșterea, de fapt, nu poate să facă singură nimic ci că trebuie, și că trebuie, dar că este nevoie de creștere în continuare și că nu se poate face numai uh, măsură, luat măsuri de austeritate. Acum creșterea este absolut necesară și are nevoie de programe aferente, pentru ca să nu fie o simplă bulă. Însă, din păcate, se pare că n-am învățat nimic din trecut. În ultimul program de lucru pentru 2013 al Comisiei, citez, se spune că Europa beneficiază de o economie socială de piață foarte adecvată, care poate crea condițiile de concurență și care poate să ajute pe antreprenori să fie în vârful în revoluției industriale. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, aceasta nu înseamnă decât să renunțăm la standarde sociale, la, să ducem la rate de profit mai mari și să avem uh, condiții de concurență și mai acerbe. Aceasta în același ritm ca până acum și în aceeași direcție, deci de jos în sus. Însă Europa are nevoie mai degrabă de un plan de viitor care să implice pe toată lumea, care să creeze locuri de muncă de calitate, de locuri de muncă din care se poate trăi decent fără să ai nevoie de ajutoare. Aceasta este perspectiva de viitor pentru oameni și aceasta înseamnă să trecem un pic de la Europa concurenței la Europa solidarității. Înseamnă să avem uh, un, o echitate între bugetele naționale și deficite, dar și excese și înseamnă și o politică fiscală corectă și echitabilă care să-i oblige pe cei uh, mai bogați să participe la această echitate. Și astfel, aceasta înseamnă și o politică ofensivă industrială care să creeze locuri de muncă bune prin protecție climatică și schimbări revoluționare în energie și prin garantarea unui standard minim iar uh, Confederația Germană de, a Sindicatelor a creat un plan Marshall pe care aș vrea să-l recomand Comisiei și aș ruga și colegii din Parlament să-l citească pentru că a ajunge la vârful industriei și revoluției industriale se poate face și merită făcut doar atunci când aceasta oferă oamenilor un viitor mai bun și nu numai atunci când uh, umple buzunarele unora. De aceea trebuie să avem mai multă inițiativă în acest Parlament. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Handel. Și acum uh, dau cuvântul uh, următoarei autoare, doamna Ferreira, trei minute. Obrigada, senhor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă analizăm situația economică a Uniunii Europene, trebuie să facem acest lucru în mod obiectiv. Uh, discursurile despre ideologie și prezentarea ideilor proprii nu rezolvă problema. În 2012 am avut o criză și din 2010 s-au pus în aplicare cele mai solide politici de consolidare în mod foarte aspru în uh, economiile cele mai slabe. În 2011, uh, creșterea în Grecia a mers, de fapt, la o recesiune de minus 6%, iar în Portugalia s-a întâmplat exact ce a spus Troica. Creșterea nu a existat, ci a fost o recesiune de minus 1,7%. Am analizat uh, politicile de austeritate sincronizate pentru țările cu surplus. Și această austeritate bugetară a fost exagerată în general. Țările cele mai puternice merg mai departe, progresează și am uh, estimat un procent de 0,6% pentru comunitate per total și cred că ar fi 0,1 sau chiar minus. Deci prognozele nu funcționează. Tinerii nu au locuri de muncă și nu mai cred în Uniunea Europeană. Opriți experimentele. Trebuie să schimbăm termenii discuției și să nu mai fie situația în care unii suferă în beneficiul altora arhitectura Uniunii Economice și Monetare are găuri majore și rezultatele sunt clare. Iar nu ne mai rămâne decât să tragem concluziile necesare. Se vorbește despre consolidare bugetară, dar trebuie revizuită arhitectura. Ea trebuie eh, regândită. Termenul pentru consolidarea bugetară trebuie extins mai mult în viitor. Ea este necesară, dar să fim realiști. Avem nevoie de dobânzi minime necesare și nu ca aceia care finanțează aceste țări să obțină profituri prea mari. Prin urmare, trebuie să reajustăm și să reducem poverile. Și asta trebuie să facă Uniunea Europeană. Recunoaștem astăzi faptul că uh, creditul nu ajunge în economia reală. Uh, politica uh, Uniunii Europene este una industrială. Din nou, discutăm despre politica de comerț exterior. Este corect, lucrăm într-o uh, economie globală, dar nu trebuie să sufere prea mult cei care nu merită să sufere. Fac un apel să nu ne păcălim cu politici care nu fac decât să justifice ceea ce s-a întâmplat, ceea ce s-a făcut deja. Trebuie să schimbăm întru totul abordarea, să combatem șomajul, să combatem lipsa de speranță. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă Ferreira. Da, acum cuvântul colegului Kreutzmann. Două minute. Domnule președinte, doamnă comisar Reding, sunt de acord cu domnul Harbour, avem o șansă foarte mare dacă vrem să folosim piața unică digitală, pentru că aceasta ne dă șansa, mai ales pentru IMM-uri, să creăm locuri de muncă. Și trebuie de aceea să avem grijă ca birocrația inutilă să fie eliminată, pentru că aceasta afectează mai ales IMM-urile. Avem nevoie de un pact european de creștere, aici BEI-ul poate să joace un rol foarte important. Aceasta înseamnă însă și ca ea să trebuiască să aibă mijloacele financiare la dispoziție necesare. Și, domnule Handel, nu avem nevoie de o luptă de clasă, avem nevoie de o flexibilizare a pieții muncii. Cred că avem o șansă foarte mare pentru că avem uh, în Spania, de exemplu, un șomaj la tineri de 50%, în Italia 30%, 20% în Franța. Și acum la noi, în Germania, se caută în același timp uh, persoane care să lucreze și dacă reușim să cuplăm uh, cererea cu oferta la nivel european, avem o șansă enormă de a crea locuri de muncă noi, de a păstra locurile de muncă existente și în același timp de a scădea uh, pe total uh, șomajul în tot spațiul european. Acesta este mai important decât o luptă de clasă și cred că noi trebuie să facem tot posibilul, iar sindicatele pot să aducă o contribuție fantastică. Avem nevoie de investiții în proiecte de infrastructură. Și aici este foarte importantă energia, transportul, telecomunicațiile și uh, aceasta, bineînțeles, cu participare privată. Adică uh, acolo întotdeauna putem să vedem dacă merită o investiție sau nu. Și de aceea este important ca mai ales Banca Europeană de Investiții să primească destule mijloace la dispoziție pactul european de creștere va avea o șansă atunci când uh, cu toții vom reuși să înlăturăm toate aspectele negative pe piața unică. Și vreau să mă reîntorc la colegul Harbour, mai ales în Comisia IMCO. Întotdeauna încercăm să dezvoltăm uh, piața interne pentru că el oferă, ea oferă șanse pentru a crea o adevărată creștere și locuri noi de muncă pentru oamenii din Europa. Mulțumesc! Herr Händel, uh... Domnule Kreutzmann, ai vrea să acceptai un cartonaș albastru de la domnul Handel? Domnule Croțman, a acceptat domnul Croțman. Nu știu uh, ce vrea să spuneți cu lupta de clasă, referindu-vă la mine. Dacă vă credeți că lupta de clasă înseamnă că întreprinderile cresc și în același timp uh, salariile angajaților scad, poate că atunci ați înțeles bine ce am vrut să spun. Er Cred, domnule Handel, că nu are rost să spunem întotdeauna aceste lucruri cu privire la creștere, creșterea și locuri de muncă se creează prin economie, prin faptul că există produse concurențiale pe piață și atunci se creează locuri de muncă, mai ales pentru IMM-uri. Avem 23 de milioane de IMM-uri, avem 23 de milioane de șomeri. Dacă am reușit ca fiecare IMM să creeze un loc de muncă, am avea o problemă mai puțin. Știu că nu este atât de simplu și de aceea aș spune că și în Parlamentul European trebuie să știm că dacă ar avea mai multe state o codecizie, atunci poate că am avea mai puține probleme. Asta este ceea ce vreau să spun uh, când vorbesc de cooperare uh, și nu numai acea retorică pe care tot timpul o vor spune dumneavoastră cu de jos în sus și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, acum îi dau cuvântul doamnei vicepreședinte a Comisiei, doamna Reding. Mulțumesc! Comisia are o strategie um, extinsă. E vorba de strategia Europa 2020. Avem și un mare număr de inițiative pentru a promova creșterea și locurile de muncă, atât pe termen scurt cât și mediu, în timp ce menținem disciplina fiscală generală. Sigur că prioritatea acum trebuie acordată pune în aplicare a strategiei de creștere europeană și uh, avem pe ce să ne bazăm. Cum trebuie să întreprinde măsurile propuse. Mă gândesc la uh, pactul pentru creștere și ocupare, um, uh, legile pentru piața unică, numărul 1 și numărul 2, care pot valorifica potențialul pieței unice și prioritățile pentru uh, evaluarea anuală pe 2013 pentru creștere. Știm că e vorba de măsuri specifice și știm că problema reală de dreptate socială și prosperitate Eh, poate fi rezolvată doar prin rezolvarea problemelor structurale ale economiilor noastre, prin stabilizarea zonei euro. Sigur, e poate cea mai urgentă chestiune cu care ne confruntăm, luarea măsurilor necesare pentru a mm, readuce încrederea în economia europeană, pentru că fără încredere nu vor fi nici investiții și fără investiții nu va exista nici posibilitatea de creștere creșterea e răspunsul la problemele actuale ale Europei. Ce e important pentru noi toți e să studiem cauzele, să urmăm uh, cu hotărâre, uh, uh, cu responsabilitate, cu solidaritate, să acționăm, să continuăm reformele pentru a genera condițiile pentru o creștere durabilă, pentru crearea de locuri de muncă, motiv pentru care Comisia, în raportul său anual și previziunile pentru 2013, a identificat cinci priorități. În primul rând, consolidarea fiscală și creștere diferențiată. În al doilea rând, restaurarea funcționării normale a economiei. În al treilea rând, promovarea creșterii și competitivității pentru azi și pentru mâine. În al patrulea rând, rezolvarea problemei șomajului și consecințelor sociale ale crizei și cinci modernizarea administrației publice. Sigur că pot fi făcute mai multe în acest ultim domeniu, achiziții publice, digitalizarea administrației publice, îmbunătățirea calității și independenței justiției. Uh, justiția trebuie să contribuie și ea la încredere și creștere. Toate acestea sunt uh, priorități structurale Sigur, va fi nevoie de timp înainte de a putea trage beneficiile uh, acestor uh, planuri de acțiune, pentru că e vorba de proiecte pe termen mediu și lung. Dar avem nevoie și de inițiative pe termen scurt uh, pentru a atrage investițiile și aici intervine, sigur, și bugetul european, pentru că bugetul european e esențialmente un instrument, un instrument pentru investiții, investiții în întreaga Europa. Nu putem vorbi de creștere fără a recunoaște nevoia de a avea investiții bine țintite. Bugetul european e la nivel european cel mai important instrument pentru aceste investiții bine țintite. Dacă dorim să avem rezultate și să avem creștere în întreaga Europa, atunci trebuie să avem și un buget care să asigure investițiile în întreaga Europa și care să creeze condițiile pentru creștere. De aceea avem nevoie urgentă de un acord pentru cadrul financiar multianual ca să putem utiliza toate pârghile europene pentru creștere. Mai mult, Programul de lucru al Comisiei pentru 2013 are inițiative cheie pentru creștere și vine și cu noi propuneri. Comisia va continua să colaboreze constructiv cu Parlamentul European și cu Consiliu pentru ca aceste propuneri să fie și adoptate și consider că este o prioritate a noastră tuturor. Comisia, de asemenea, s-a exprimat în legătură cu așa numitul multiplicator fiscal și a spus că e nevoie de o compunere uh, inteligentă a măsurilor de consolidare fiscală pentru statele membre care au pierdut accesul la piețele financiare. Ele practic nu au altă alegere. Amânarea consolidării pentru ele nu este opțiune. Pentru statele care au mai mare marjă de manevră fiscală, stabilizatorul automat își poate juca rolul și uh, asta ne-o permite pactul de stabilitate și creștere. În ce privește uh, surplusurile de cont, Comisia face analiza orizontală a implicațiilor politice ale surplusurilor de cont curent uh, și rezultatele vor și veni în prima parte a anului 2013 și vom susține recomandările semestrului european Vreau să mă refer și la creșterea de capital a Băncii Europene de Investiții. Consiliul de Administrație a BI probabil că va în săptămâna următoare va aproba formal creșterea de capital și programul de împrumuturi ale BEI pentru următorii ani va reflecta această sporire a capacității de capital. Noi suntem o uniune economică și avem o monedă unică și avem și dorim să avem o piață unică încă și mai uh, consolidată, dar dincolo de economie, scopul nostru este unul politic, unul social de asemenea. Și aici uh, sunt foarte importanți cetățenii noștri. Consiliul European se întâlnește astăzi pentru a se gândi la cum să ajungem la o Uniune economică și monetară mai consolidată. Comisia roagă pe liderii noștri să asculte glasul Parlamentului care este ales direct și reprezintă cetățenii europeni, pentru ca împreună să putem uh, continua să construim o Europa solidă, dar și solidară. O Europa care să poată crea locuri de muncă. Mulțumim! doamnă vicepreședinte a Comisiei. Acum uh, vom da ascultare vorbitorilor uh, în numele grupurilor politice. Pentru PP are cuvântul domnul Schwab. Două minute. Domnule președinte, doamnă vicepreședinte, dragi colegi, discuția despre creșterea în Europa are cu siguranță mai multe de a face cu ceea ce a abordat înainte doamna Reding decât cu ceea ce am auzit la începutul acestei dezbateri. Europa, creșterea în Europa, suferă din cauza faptului că noi nu reușim destul să punem în aplicare acele măsuri pe care le-am hotărât deja. Și după cum a spus și doamna vicepreședinte până acum, aceasta se datorează mai puțin faptului că avem prea puține directive și prea puține regulamente. Din perspectiva mea, domnule președinte, creșterea nu se poate crea decât dacă pe fundalul economiei sociale de piață avem un regulament, o ordine în toată economia europeană care să funcționeze. Și ceea ce vedem este că țările precum Grecia sau Portugalia, pentru ca să revin la doamna Ferreira, au inițiat reforme care uh, sunt foarte bune în Europa, care au, sunt într-adevăr mult mai progresiste, iar OECD-ul a stabilit că Grecia și Portugalia sunt în vârful țărilor primele care pun uh, reformele în aplicare, uh, ca, deci ca niciodată nicăieri în lume. Așadar, vedem că, de fapt, creșterea în Europa nu este uh, nu poate fi creată numai prin astfel de măsuri, ci acum trebuie ca și acele măsuri trebuie să fie aplicate peste tot și asta este ceea ce a spus și doamna Reding și are dreptate. Punerea în aplicare corectă este importantă. Pentru aceasta avem nevoie de o administrație publică care funcționează și un control mai bun al guvernanței pe piața internă, pentru că nu servește la nimic să avem reguli bune dacă ele nu se aplică bine. În al doilea rând, cred însă că creșterea nu poate să fie creată decât dacă oamenii au din nou încredere în dezvoltarea economică și dacă ei sunt siguri că măsurile pe care le-am luat acum, care trebuie să înceapă să funcționeze în toată Europa, până ne vor duce pe calea cea bună. Și cred că este aventuros ca astăzi să ni se spună că trebuie să schimbăm cursul. Nu trebuie să schimbăm cursul, acesta ar fi o cale greșită. Trebuie să păstrăm acest curs și să-i convingem pe oameni că reformele pe care le-am făcut sunt în direcția bună și că dacă le punem în aplicare, putem împreună în Europa să fim mai competitivi decât înainte. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Schwab! Iar acum, doamna Ferera, da, vreți să-i uh, adresați o întrebare cu cartonaș albastru? Vă rog, doamna Ferera. Schwab, Queria só perguntar. Mulțumesc, doamnă Schwab. Uh, eu aș vrea să vă întreb dacă recunoașteți că surplusurile germane sunt, printre altele, uh, rezultatul faptului că moneda sa nu a fost uh, evaluată în sus, pentru că ea a fost deja legată de țări a căror monedă este mai slabă și atunci când surplusurile cresc, nu crește, crește și valoarea monezii. Iar succesul Germaniei este legat de datoria pe care ați uh, îndreptat-o către alte țări. Doamnă Ferreira, vă mulțumesc pentru această întrebare. Nu am uh, negat niciodată și cred că niciodată nu ar face nimeni așa ceva că piața internă în Europa nu este pozitivă și nu a fost pozitivă și pentru Germania și de aceea suntem gata să fim în continuare solidari și cred că primul pas uh, trebuie să fie reformele și că trebuie să urmeze și alte reforme. Noi lucrăm împreună pentru o Europa solidară și unită și nu putem începe acum uh, să uh, răsturnăm măsurile pe care le-am luat deja. Trebuie să păstrăm acest curs, să încercăm să-i convingem pe toți oamenii din Europa că calea pe care mergem noi este cea corectă și dacă facem acest lucru, atunci vom ajunge și la mai multă solidaritate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Schwab! Iar acum uh, aș vrea să dau cuvântul numele grupului socialist și democrat, domnului Sercas. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, Dumneavoastră v-ați încheiat speech-ul vorbind de o Europa care creează locuri de muncă. Problema însă, doamnă, este că în Europa s-au, au dispărut două milioane de locuri de muncă doar în ultimul an. Aceste două milioane iată, înseamnă, dispărute înseamnă șomaj, tineri care nu au de lucru după ce ies de pe băncile școlii. Problema devine una structurală, cronică. Știu că dumneavoastră la fel sunteți preocupată, la fel ca noi, dar realitatea eh, este una și dumneavoastră spuneți că trebuie să continuăm cu măsurile propuse, dar până când, doamnă Reding, până când vom eh, urma așa, executând. Pentru că este vorba de o adevărată execuție. Noastră executați țările din Sud, executați o întreagă generație cu politicile de rigoare care nu se însoțesc cu creștere. Până când vom continua să acumulăm tragedii economice și sociale? Când vom schimba politicile? E un scandal, doamnă Reding. E... Uh, iată, e, e un scandal ce se întâmplă. Uh, Consiliul și Comisia s-au refugiat în spatele unor ziduri ideologice. Când veți avea politici anticiclice? Pentru că dacă urmați cu politicile dumneavoastră, vor continua mizeria, șomajul, recesiunea. Trebuie să schimbați politicile. Vorbeați de bugetul european, dar cum puteți apăra un buget cu ce anume investiții uh, uh, avem în acest buget, pentru că sunt mai puțin bani decât înainte. Acum avem o politică care ne duce la dezastru. Cum spunea doamna Ferreira, cum putem să nu cereți ca țările care pot să sporească cererile? Pentru că e o problemă de cerere, nu doar de ofertă. Se închid uh, ușile întreprinderilor pentru că nu există cerere. Spuneți-le colegilor noastre, doamnă, că dumneavoastră distrugeți cererea și distrugeți viețile oamenilor și distrugeți firmele europene. Dumneavoastră cereți flexibilitate, dar să fiți și dumneavoastră flexibile, vă rog, să nu vă ghidați doar după prejudiciile ideologice. Mulțumesc, domnule Sercas, și acum uh, numele ALDE are cuvântul domnul Manders. Dank u wel, voorzitter. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar, S-a tot vorbit despre creștere în Europa aici. E un cuvânt magic. Avem nevoie de creștere, avem nevoie de locuri de muncă. Dar eu cred că e o problemă de încredere în consumator și încredere în piață. Noi avem noroc că nu suntem antreprenori în Uniunea Europeană, pentru că trebuie să ne asigurăm că există o încredere solidă între actorii pieței atunci când vine vorba despre încheierea unei tranzacții. Autoritățile ar trebui să stabilească condițiile necesare pentru acest lucru, iar legislația adoptată aici, în Europa, ea ar trebui să ajute. Însă, IMM-urile o văd ca pe un obstacol. De ce? Ei bine, pentru că se spune foarte mult și se face foarte puțin. Vorbim despre directive puse în aplicare în mod greșit în unele țări sau diferit de la un stat la altul, ceea ce cauzează probleme pentru piața unică. Eu tot spun de ani de zile că trebuie să ne concentrăm pe regulamente care au uh, impact direct peste tot și dacă nu, atunci poate ar fi bine să renaționalizăm, să întoarcem um, competența către statele membre. Astfel, Europa s-a scutit de multe probleme și ne-am ocupat doar de legislație europeană care s-ar aplica peste tot la fel și ar fi identică pentru toți antreprenorii și toți cetățenii. Gândiți-vă la avantajele de impozitare în loc de subvenții, pentru că subvențiile funcționează la nivel subperiferic, subperiferic adică antreprenori mori, își pierd vitalitatea. Să vorbim despre inovare și reinovare. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule Manders. Din partea FD, domnul Taxas, un minut. Domnule președinte, adevărul este că austeritatea a dus la o spirală a economiilor, încercând uh, să facem economii, însă din păcate nu se a putut să facem economii pentru că n-am avut de unde, iar cetățenii au fost încurajați să ia măsuri, dar n-au putut să le ia. Cred că suntem contra cronometru și s-a încercat o creștere a PIB-ului cu câteva puncte procentuale în general la nivelul Europei, dar de fapt acesta a căzut și mai mult. A, crezut, a căzut uh, atât de mult încât nici nu mai putem spune, uh, spune că suntem într-o situație stabilă, deși unii afirmă că nu mai e criză. Trebuie deci să încercăm să acceptăm că austeritatea nu a dus la nimic în Europa. Deci ce putem face? Putem face trei lucruri. În primul rând să încercăm să îmbunătățim producția și să încurajăm consumul. Doi, trebuie să Facem economii, dar nu trebuie să facem economii luând de la oameni fondurile, banii, ci mai degrabă băncile ar trebui să plătească și ar trebui să și reducem birocrația. Și trei, ar avem nevoie de o cheltuială mai eficientă, mai ales pentru reformele sociale. Mulțumesc foarte mult, domnule Paxaș. Și acum are cuvântul domnul Șuntis pentru GUE. Vă rog, două minute, domnul Șuntis. Chiria Epitrope, Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, uh, când e vorba de creștere în Europa, pentru că am văzut că mulți uh, dintre cei care au prezentat întrebările acestea orale doresc creșterea, pentru că este o criză fără precedent de la al doilea război mondial încoace. Doamnă comisar, în anumite țări, mai ales din sudul Europei, se văd imagini teribile cu familii care aproape nu mai au de, cu ce să-și cumpere de mâncare, aflate în șomaj. Sigur, răspunsul este creșterea, dar uh, politicile urmate acum uh, perpetuează criza, deși este o criză a modelului liberal, un model politic uh, vizibil ineficient. Bun, dumneavoastră aveți intenții bune, ne-ați vorbit uh, de politici bazate pe intenții bune, dar oare asta nu este doar retorică? Pentru că în fapte nu se vede nimic. Grecia, care a fost uh, utilizată drept cobai pentru a se aplica niște politici de ieșire din criză, Grecia are o situație catastrofică și se extinde această situație uh, la din ce în ce mai multe țări care sunt supuse politicilor de austeritate. E suficient să vedem cifrele Eurostat. Doamnă uh, comisar, e clar că aceste politici care se pretinde că vor aduce uh, creșterea uh, nu fac decât să aibă efectul contrar. Eu am vorbit de Grecia, dar e valabil și pentru alte țări care uh, Uh, și-au pierdut 25% din PIB, care au o rată enormă a șomajului și au continuat să reducă salariile. Uh, comisia spune că e singura soluție, însă legi, acestea sunt doar legi și pot fi schimbate. Cum puteți crede că se va produce creșterea în asemenea condiții? Apoi, eh, s-a vorbit aici de reforme în țările din Sud, dar ce înseamnă asta? O politică de asanare bugetară, o politică de competitivitate, toate acestea au efecte negative asupra creșterii. E clar, în Grecia, în ciuda faptului că au fost reduse salariile, uh, investițiile nu există și investitorii pleacă, firmele pleacă din Grecia, că nu există cerere și din, pleacă și din cauza politicilor europene. Deci trebuie uh, politici diferite, altfel nu vom avea nici creștere. Mulțumesc și acum trecem la runda oratorilor în nume propriu. Dau cuvântul în primul rând domnului Rangel, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă vicepreședinte a Comisiei, mai întâi, dați-mi voie să salut eforturile continue, atât la nivel declarativ cât și la nivel faptic, pe care le-a depus Comisia vis-a-vis -vis de strategia pentru creștere. Ați fost întotdeauna atentă la nevoia de a da prioritate creșterii. În măsurile propuse există o strategie pentru creștere, acest lucru este evident, dar trebuie subliniat un lucru. Această strategie uh, folosește anul 2020 pentru toată Uniunea Europeană. Însă, în momentul de față, țările în situație de risc se află într-o situație extrem de dificilă din punct de vedere economic. Economiile lor nu sunt deloc sănătoase. Este bine să spunem că aceste țări trebuie să facă eforturi pentru a repara situația, dar ele au nevoie de ajutor pentru creștere. Avem nevoie de o strategie europeană uh, care să se concentreze punctual pe uh, țările care au nevoie de ajutor pentru a-și uh, repara economia. Iată așadar avertismentul meu. Avem nevoie de o strategie generală care să analizeze realitatea din Grecia, Portugalia, Irlanda, Cipru, Slovenia, Spania și Italia toate aceste țări au nevoie de o atenție mai concentrată pentru a le ajuta să crească. Nu trebuie eliminate strategiile pentru corectare, dar trebuie analizată și perspectiva creșterii. Și încă două lucruri. Um, s-a făcut ceea ce trebuie pentru Banca Europeană de Investiții în acest sens și obligațiunile uh, pentru proiect au fost acordate așa cum trebuie pentru acele zone cu probleme despre care am vorbit? Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Huang Noc, două minute. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Reding, dragi colegi. Comisarul Oliren a susținut în fața presei că politicile de consolidare bugetară produc efecte benefice. Această teză care a fost reluată în examenul anual de creștere trebuie să ne surprindă pentru că peste tot este aplicată meticulos de către statele membre, dar acolo unde a fost aplicată nu a adus la rezultatele așteptate de creștere și reducerea deficitului. Grecia, care și-a redus uh, cheltuielile și salariile, ar fi trebuit să fie economia cea mai competitivă din lume și a devenit societatea cea mai disperată din Europa. Fondul Monetar Internațional tocmai a indicat că a subestimat impactul recesionist al politicilor de consolidare pe care l-a recomandat chiar el în cadrul Troicii. Și se pare că multiplicatorul este mai mare decât se credea. Dacă s-ar dovedi că ar fi de ordinul la 1,5, o scădere a cheltuielilor cu 10 miliarde ar duce de fiecare dată la o contractare a PIB-ului de 15 miliarde. În ceea ce privește efectele asupra încrederii cu privire la consolidarea și creșterea bugetară, acestea se lasă așteptate. Doamnă vicepreședinte, direcția ECOFIN a încercat să fie ce, cel care să repete mereu uh, politicile economice pe care le-am uh, prezentat până acum. Însă aceasta ar însemna că și uh, creșterile uh, să se vadă și în investiții și în consolidare în general. Dar acolo unde consolidarea a trecut prin scăderea cheltuielilor publice, deci prin scăderea impozitelor, aceasta nu și-a dus, a dus la rezultatele așteptate. În timp ce însă scăderea veniturilor fiscale nu a dus la reducerea deficitului. Deci greșeala Direcției Generale ECFIN vine din faptul că modelele pe care le folosește subestimează sau neglijează existența acestui multiplicator fiscal. Deci, întrebarea este dacă există, e vorba de o neglijență științifică, ignorare sau pur și simplu nebunie ideologică neoconservativă uh, de ce, din care din aceste trei motive, Comisia refuză să vadă greșeala femeiului. Mai mult ca niciodată, examenul anual de creștere trebuie să fie dezbătut pentru că alegerile economice nu sunt neutre, de aceea democrația trebuie să își spună cuvântul și examenul anual de creștere trebuie să fie obiectul unui raport legislativ. Mulțumesc! Frau Kollegin Hirsch. Mulțumesc, doamna Hirsch. Are cuvântul acum un minut și 30 de secunde. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimată doamnă comisar Reding. În calitate de vicepreședinte a Comisiei pentru Ocupare, tema creștere este extrem de importantă pentru mine, pentru că, în principiu, creșterea este acea temă centrală pentru noi în Comisia pentru Ocupare, care ne preocupă de ce în ce mai mult. Cea mai bună politică socială este cea care oferă oamenilor un loc de muncă și de aceea noi, în Comisia noastră, trebuie să punem întotdeauna accentul pe faptul că locurile de muncă trebuie să fie create în primul rând. Aceasta însă nu poate fi făcut de către întreprinderi. Bineînțeles, e vorba și de IMM-uri aici care sunt cele care trebuie să pună la dispoziție locurile de muncă în Europa. Programele sociale sunt necesare, dar ele nu pot să ofere decât o soluție tranzitorie și de aceea trebuie să ne concentrăm asupra altor măsuri. Iată de ce este esențial să schimbăm uh, condițiile cadru, mai ales pentru IMM-uri și să le îmbunătățim. Aceasta înseamnă însă ca tocmai acele legi pe care le avem în momentul de față trebuie să fie puse în aplicare. Pentru că, tocmai pentru IMM-uri, este cea mai mare obstacol dacă de fiecare dată trebuie să se confrunte cu provocarea că acum uh, au alte norme care se aplică în statele membre și trebuie să se familiarizeze cu ele. Aceasta e o piedică în calea lor. Iată de ce trebuie să avem grijă foarte țintit pentru ca aceste legi să fie implementate cum trebuie, să fie implementate complet pentru a putea spori și funcționalitatea pieții interne și deci a crea creștere. Mai ales în domeniul mass media, de exemplu, s-ar mai putea face foarte mult, unde cred eu că se pot crea locuri de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamnă Hirsch. Domnul uh, Tadeusz Simanski are cuvântul acum un minut și jumătate. Kluczem do przyszłości jest praca. Mulțumesc, domnule președinte. Cheia viitorului este munca. șomajul în rândurile tinerilor a ajuns la cifre care reprezintă un adevărat record. 23% din tinerii mm, sub 25 de ani eh, sunt în șomaj și când vorbim despre creștere economică nu trebuie să scăpăm eh, din vedere pe tineri. Accesul lor la piața muncii este vital. Sigur că și locurile de muncă sunt foarte limitate atunci când economia este în criză. Până și absolvenții de universitate întâmpină mari dificultăți de a-și găsi uh, un loc de muncă. Este o pierdere uriașă pentru economie. Ce să mai vorbim de tinerii necalificați? E foarte dificil pentru statele membre în acest moment să investească în educație, în formare, ca rezultat al reducerilor bugetare. Eu, unul, sper că perspectivele financiare ale Uniunii Europene vor fi suficient de ambițioase pentru a uh, completa diferența. Mulțumesc și acum doamna Suber are cuvântul. Obrigada, Presidente. Por muito que tentemos convencer... Mulțumesc, domnule președinte. Încercăm să ne convingem că există o soluție magică Uh, că se pot uh, face reduceri bugetare fără să afectăm creșterea, dar este imposibil să ne imaginăm că așa ceva e posi- s-ar putea întâmpla. Economiștii toți spun că sunt necesare investiții publice pentru promovarea creșterii. Realitatea ne arată tot mai dramatic că familiile europene suferă. Exemplul Portugaliei este elocvent reducerea subvențiilor și a uh, asistenței sociale duc la mizerie, la sărăcie. Echitatea socială reprezintă baza oricărei economii. Uh, la început, Portugalia avea o creștere de 10%, dar după aceea IMM-urile au fost distruse, la fel și locurile de muncă și trebuie să facem ceva, să industrializăm, să avem planuri strategice de producție care să ajute economia reală, să creeze locuri de muncă reale, să oferim asistență financiară uh, lucrătorilor, să le permitem să își păstreze locurile de muncă. Prin urmare, Comisia, Consiliul și majoritatea Parlamentului pare să fie în favoarea vechiului medi- uh, medicament. Mulțumesc, doamnă Zuber. Dau acum cuvântul doamnei Crața. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă vicepreședinte a Comisiei, dragi colegi. Sper că ceea ce vorbim aici astăzi și mesajele pe care le transmit colegii să fie interesante nu numai pentru Comisie, ci și pentru Consiliu, care se va întruni în curând la Bruxelles. Creșterea de care vorbim nu este neapărat tema Consiliului care se întrunește săptămâna viitoare, dar uh, pacientul, bolnavul, este chiar această creștere și este important pentru durabilitate, pentru viitorul politic al Uniunii noastre să rezolvăm această problemă. Și nu se poate rezolva fără această pârghie care este creșterea, pentru că numai cu ea economia poate să se relanseze, societatea se poate renoi pentru că societatea suferă și își pierde încrederea în Uniunea Europeană, mai ales în țările care au foarte mult de suferit de pe urma politicilor de austeritate și de pe urma recesiunii, cum ar fi țara mea, Grecia. Și această generație care urmează își pierde și speranța în viitor. Perspectivele sunt destul de sumbre pentru anul viitor, pentru toată Uniunea, mai ales pentru zona euro, mi-aș permite să spun, iar Uniunea Europeană este în continuare un partener foarte important, cel mai important partener uh, economic în lume, dar totuși ne aflăm într-o dezvoltare foarte dificilă. Ni s-a spus uh, de curând că în 2030 China va fi cea mai mare putere economică și în 2030, totuși, de până atunci nu mai avem prea mult timp de așteptat. Sigur că se vor mai schimba lucrurile până în 2030 și se vor mai dezvolta, dar nu se știe ce se întâmplă cu noi. Trebuie să vedem atunci uh, anumite realități. Uniunea Europeană n-a reușit să ajungă la un echilibru între asanare bugetară și creștere economică și coeziune socială. Iar acum este momentul să vedem uh, ce facem cu prioritățile pe care și le-a stabilit Uniunea Europeană pentru anul viitor. Cum putem să corectăm uh, lucrurile în legătură cu aceste priorități? Nu se poate să acceptăm să justificăm anumite excluderi printre țările Uniunii Europene. tot se fac eforturi pentru a face reforme, pentru a reporni economia. Mă refer aici, de exemplu, la accesul la lichidități, la piața economică, care trebuie să fie în continuare dinamică, la cifrele de ocupare. Toate aceste aspecte reflectă eforturile acelor țări care, bineînțeles, suferă și de recesiune, dar subminează în același timp eforturile lor. E important pentru Uniune să știm că fără convergență și coeziune nu ne putem atinge obiectivele. Mulțumesc foarte mult, iar acum uh, vreau să vă spun că domnul Rubich are un cartonaș albastru pentru dumneavoastră. Acceptați această întrebare? Bine, vă rog, domnule Rubich. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi, doamnă Crața. La Bruxelles se negociază la Consiliu despre strategia Uniunii Europene pentru 2020, ocupare, creștere, pactul de ocupare și creștere și uh, provocările care decurg din acesta. Credeți că programul 2020 va putea să garanteze, uh, de exemplu, independența tinerilor, tinerilor femei, migranților, credeți că va da prioritate IMM-urilor și credeți că acest lucru se va reflecta și în buget? Vă rog, doamna Crața. Mulțumesc uh, pentru întrebare. Da, e o chestiune foarte importantă și aș dori să spun că sunt de acord cu ceea ce subînțelegeți, de, adică IMM-urile trebuie să poată beneficia de cel mai bun climat uh, economic și de investiții posibil, atât la nivel național cât și european. Și când am vorbit adineori de dificultatea uh, Uh, accesului pentru IMM-uri, atunci când am spus că repartizarea era inegală în Uniunea Europeană, tocmai la asta m-am referit și eu. Adică asta este în detrimentul IMM-urilor și trebuie să ne gândim tot timpul că ele sunt motorul economiei noastre de care avem nevoie pentru a ne putea redresa economia, pentru a avea uh, creștere. Mulțumesc și acum domnul Domenici are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul Huang a reamintit deja că Martin Financial Times a apărut un articol care cred eu că e un exemplu foarte bun de iezuitism intelectual. Autorul este vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Oli Ren. Acolo se citeau fraze ca aceasta și citez în engleză o țară poate primi mai mult timp pentru a-și corecta deficitul excesiv. Am încheiat citatul. Sau, citez, intenționăm de asemenea să avem investiții publice în uh, evaluarea noastră a planurilor naționale fiscale și trebuie să avem o consolidare fiscală prudentă. Am încheiat citatul și cititorul ce gândește? Bun, poate iată, există o mișcare, ceva se mișcă, există un dubiu în legătură cu eficiența politicii de austeritate, dar de fapt nu. În retorica clasică se utiliza un termen grec, o procedură stilistică ce trezea o așteptare în în mintea cititorului, dar care apoi uh, era, uh, nu era înfăptuită în practică, în concluzie. De fapt, președintele Ren ne spune că uh, trebuie să rămânem în această direcție, deși cititorul s-ar fi așteptat să se schimbe direcția. De asta am făcut uh, referire la, la, la iezuitism, pentru că uh, establishmentul european uh, ne face să ne gândim la janseniști, așa numiți rigoriți, și, pe de altă parte, iezuiți. Și astăzi, ca și atunci, rigoriștii cred că până și iezuitismul precaut al lui Ren riscă să alimentează laxismul riscă să alimenteze laxismul. Bun, poate e cazul să ieșim de această dezbatere religioasă și să alegem o a treia cale. Investiții publice, dimensiunea socială centrală, luptă împotriva șomajului și obiective realiste uh, la politicile de ajustare a deficitului și datoriei. Ευχαριστώ domeniu. Mulțumesc, domnule. Și acum uh, are cuvântul domnul Aylward. Un minut și jumătate. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Eu salut această ocazie de a vorbi despre importanța unei creșteri comprehensive care să stimuleze piața internă și creșterea în Uniunea Europeană. Însă aceste măsuri trebuie să meargă mână în mână cu combaterea șomajului în rândul tinerilor în toată Uniunea Europeană. În 2011, rata șomajului pentru tineri era la 22%, 40% fiind în două state membre. În uh, Irlanda, uh, această problemă a tot crescut în ultimii ani. Cifrele arat, ce recente arată uh, că uh, creșterea șomajului în rândul tinerilor este semnificativă în ultimii ani. Este evident că pentru aceste persoane, uh, aceste persoane nu vor reuși niciodată să câștige atât cât au nevoie, ceea ce duce la probleme sociale. Unii economiști vorbesc chiar despre generația pierdută. Pentru ca uh, situația tinerilor să se îmbunătățească, trebuie să abordăm uh, problema din toate perspectivele, înainte ca efectele să devină irreversibile pentru această generație, care să devină prinsă într-un circ, uh, cerc vicios. Acești tineri absolvenți au dreptul să participe la economie, să li, li se respecte munca și au dreptul la un angajament din partea noastră. Garanția pentru tineri în Europa este o inițiativă foarte bună însă ea are nevoie de angajamentul statelor membri și de, uh, al liderilor acestor state dacă trebuie să aibă, dacă va fi să aibă un impact. Toate aceste programe trebuie să ofere și rezultate reale, nu doar uh, răspunsuri teoretice. Mulțumesc, domnule Aylward. Urmează doamna Anderson. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, standardele de viață scad din ce în ce mai mult și economiile suferă din cauza acestui lucru, iar datoria bancară este pe spinarea contribuabililor și ea este, din păcate, din ce în ce mai mult, afectează din ce în ce mai mult toți cetățenii din toate statele. Din păcate, politicile de austeritate nu rezolvă această problemă și criza, ci, din păcate, o înrăutățesc. Băncile care, nu mai, care au uh, lichidități ar putea să împrumute pentru investiții și pentru creștere și aceasta ar duce la un capital social care este absolut necesar, ar crea locuri de muncă și ar aduce la o, duce la o recuperare economică obstacolele nu sunt din cauza lipsei disciplinei fiscale. Nu poți să echilibrezi situația prin uh, șomaj în masă și nici nu poți să plătești totul prin taxe. Se poate doar uh, și impozite, se poate doar printr-o politică de sustenabilă de crearea locurilor de muncă depăși acest lucru și deficitul public uh, nu poate să scadă sustenabil decât dacă facem aceste eforturi, după cum spuneam. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Anderson. Iar acum are cuvântul doamna Ulscock, un minut și jumătate. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Știm cu toții foarte bine cum a început criza. A început pentru că piețele financiare din SUA nu au fost reglementate, apoi a venit în Europa, apoi am avut pactul de stabilitate pentru zona euro, dar n-a funcționat Și până la urmă, iată, am rămas în criză, dar există soluții. Statele membre trebuie susținute prin decizii luate la niveluri diferite în Uniunea Europeană. Trebuie să utilizăm întregul potențial al resurselor de care dispunem, pentru că uh, la momentul actual nu se face încă acest lucru. Trebuie să ne gândim pe termen uh, lung, trebuie să ținem cont de mediu, de lupta împotriva schimbărilor climatice, toate acestea pot crea locuri de muncă și pot duce la stabilirea crizei. Dar nu e o chestiune doar de, ce ține doar de obiective politice uh, atunci când vorbim de schimbările climatice. E vorba și de obiective sociale. Noi am uh, încercat să sprijinim drepturile lucrătorilor, dar nu putem uh, concura cu lucrătorii din China prin reducerea salariilor. Uh, nu putem să mai continuăm cu o, pro, cu o producție, cu forme de producție care nu țin cont de schimbările climatice. Creșterea în Europa trebuie să continue pe calea unor lucrători calificați, cu salarii decente, uh, cu drepturi foarte bine respectate și cu sindicate puternice. Mulțumesc!

putem să le notăm, și anume că avem nevoie de mai multe opțiuni noi tehnologice pentru a garanta mobilitatea. Unul din programele în cauză ar putea fi facilitatea Connecting Europe și digitalizarea. Ce putem face în acest domeniu? Iar Institutul European pentru Tehnologie este de asemenea un alt instrument. Cum putem să răspândim știința în Europa pentru că știm că în momentul de față în grădinițe, în școli și în universități se prezintă câteodată informații care au o vechime de 25 de ani. Cum putem deci să modernizăm lucruri și pe lângă mobilitate să garantăm și uh, o promovare a resurselor? Cum putem să îmbunătățim um, și uh, lanțul până la produsele finale, lanțul de producție și cum putem să garantăm mai, servicii mai bune. Trebuie să îmbunătățim uh, internetul, trebuie să îmbunătățim sistemul de sănătate publică și programul Perfect Life, care a fost uh, prezentat astăzi, ar putea juca un rol important. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Rubic. Are. Are acum cuvântul domnul Coferati. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să spun, doamnei comisar, că există două probleme în această situație de criză. Dintre multele despre care s-a vorbit, dar sunt două pe care le consider eu foarte periculoase. Deci nu avem creștere și noi adesea subliniem problema muncii, indicăm faptul că scade ocuparea ca fenomen principal, dar uităm de creșterea sărăciei. Este o adevărată situație de urgență pentru multe zone din Europa sărăcia e atât de periculoasă încât uh, am a, a ajuns la noi un fenomen american pe care noi, noi nu-l cunoșteam, dar îl avem și noi, și anume munca precară, săracă, mai, mai ales femeile, acum Chiar și femeile angajate, pur și simplu cu salariul pe care îl câștigă, nu reușesc să se uh, ridice peste pragul sărăciei și cred că asta e principala problemă între efectele negative aduse de lipsa dezvoltării. Deci cred că trebuie să acordăm o atenție deosebită și politici specifice trebuie să-i se dedice. Mulțumesc uh, și acum ultimul orator, domnul Masip frente a tanta absurda austeridad Mulțumesc. În fața acestor politici absurde de austeritate, eu cred că trebuie să ne reîntoarcem la originile Europei, la propriile noastre origini, că tot vorbim de originile Europei. Europa eh, s-a început cu cărbunele și cu oțelul și trebuie să ne reîntoarcem la apărarea industriei cărbunelui, a oțelului și să nu permitem relocările. Și atât. Mulțumesc. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Dragi colegi, aici se încheie dezbaterea noastră. Întrerupem până la voturile de la prânz. Însă, înainte, vreau să vă urez la mulți ani, Crăciun fericit,